Good evening, uh, dear colleagues. Uh, would you be so kind and get seated so that we can start the... Bună seara, stimați colegi. Vă rog să luați loc ca să putem uh, începe ședința în câteva secunde. Uh, Vă mulțumesc. Dați-mi voie să deschid această ședință comună a Comisiei Econ și a Comisiei Tax pentru evaziune fiscală și eludarea obligațiilor fiscale, prezidată de doi președinți, domnul Iezec și eu. Avem uh, interpretare în 11 limbi, uh, avem uh, și uh, web streaming și de asemenea textul întâlnirii noastre va fi uh, scris în limba engleză și pus pe um, site-ul nostru. Dați-mi voi acum să-i dau cuvântul lui Peter ca să ne explice motivul întâlnirii de astăzi. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să, să urez tuturor bun venit la această întâlnire comună. Vom vorbi despre scandalul Cumex, despre infracțiunile financiare și lacunele din cadrul legislativ actual. Scopul acestei audieri este să examinăm revelațiile recente din dosarele Cumex care ne-au arătat că cel peste 55 de miliarde de euro au uh, fost uh, furați prin diferite scheme. Vom încerca să examinăm uh, vidurile legislative existente și vom încerca să găsim modalități de a îmbunătăți cooperarea între statele membre. Vom avea un singur panel de experți în această audiere, compus din patru experți. În primul rând, domnul Gerhard Schick, care este membru al Parlamentului German, membru și coraportor al fostul, fostei comisii de anchetă a Bundestagului cu privire la scandalul Cum-Ex, care va fi alături de noi uh, prin videoconferință. Mai este prezent alături de noi domnul Christoph Spengel, asociat la ZW Research și președintele uh, Business Administration și Taxation 2 la Universitatea din Mannheim. Bine ați venit! Domnul Oliver Schrum, fondator și șef al colaborării internaționale pe proiectul Cumex Files, dosarele Cumex și editor principal al ziarul Corectiv, non-profit, din Germania și de asemenea domnul Cristian Salevski, ziarist și reporter Panorama și Zeit, care și dânsul face parte din aceste dosare Cumex. Bine ați venit! Fiecare vorbitor va avea la dispoziție un maxim de șapte minute pentru prezentarea sa, pentru remarcele introductive, după care vom deschide dezbaterea. Ar trebui să vă spun că domnul Schick va fi alături de noi numai până la ora 8, până la orele 20. Deci, uh, cine dorește să-i adreseze întrebări, um, este rugat să îi adreseze până la orele 20. Acum îi voi da cuvântul domnului Șic pentru cele șapte minute de remarce introductive. Vă rog. Stimate domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat ocazia de a vă împărtăși experiența mea cu privire la scandalul Cumex, care ne-a costat pe noi, contribuabili miliarde de euro. Când am început ancheta parlamentară în Cumex, în Parlamentul German, motivația mea nu a fost aceea de a descoperi o activitate infracțională din trecut. Asta trebuie să facă procurorii și uh, procurorul de la, de la Köln a făcut, după părerea mea, o treabă excelentă. Intenția mea a fost aceea de a învăța din um, eșecurile instituțiilor noastre publice și de a preveni cazuri similare pe viitor. Istoria acestor probleme legate de dividende ale tranzacțiilor de acest gen din Germania încă din anii 90 ne arată că acești comercianți și-au schimbat abordarea foarte mult de-a lungul timpului și că s-au adaptat foarte bine la modificările din legislație și din administrație. Ar fi extrem de naiv din partea noastră să presupunem că o legislație care a oprit Cumex în Germania în 2011 și legislația care a încercat uh, să limiteze cum în 2016 uh, ar putea să mai prevină astfel de activități pe viitor, atâta vreme cât autoritățile de supraveghere și birourile fiscale nu țin pasul cu aceste modificări, pentru că experții financiari concep mereu noi artificii pentru a deturna fondurile din buzunarul contribuabililor către fondurile lor de investiții. Am citit diferite dosare, uh, începând cu 1990 și uh, mi-am dat seama că au existat tot felul de artificii și nu m-a surprins deloc când uh, un mecanism de fraudă nou a fost descoperit săptămâna trecută. A început acest mecanism exact în momentul în care a fost oprit CumEx în 2011. Ideea era să se creeze mai mult de un certificat de depozit pe acțiune. Ministrul de Finanțe a identificat această schemă nu prin supraveghetori foarte vigilenți, nu prin autorități fiscale, ci prin jurnalismul de investigație. Și motivul este faptul că ne culcăm pe lauri și că nu învățăm din greșelile trecutului. Nu um, ne asigurăm că guvernele învață uh, lecțiile, pentru că Ministrul de, Ministerul de Finanțe a crezut că treaba a fost terminată când cum ex s-a oprit în 2011. Și um, din raport s-au evidențiat numeroase lacune pentru că nu s-a ajuns la concluziile potrivite. Dați-mi voie să menționez cinci concluzii care ar trebui supuse atenției dumneavoastră în Parlamentul European. În primul rând, cooperarea europeană. În 2005, eh, ziarele din țările de jos s-au referit la o decizie a curții cu privire la un funcționar bancar care a fost ehm, concediat dacă autoritățile germane au fi auzit despre acest caz, ar fi putut să reacționeze mult mai repede. În 2008, Elveția a oprit cum ex, în, reușind astfel să protejeze contribuabilii elvețieni. Germania a ignorat această mișcare și au mai trebuit încă trei ani în care a pierdut o grămadă de bani pentru a opri această uh, schemă organizată în mare parte de către Elveția. Până în 2011 a continuat această schemă și s-au pierdut 1,8 miliarde de euro. Dacă s-ar fi cooperat la nivel european, contribuabilii ar fi reușit uh, să salveze o grămadă de bani. 2. Rolul autorităților de supraveghere bancară. Supravegherea bancară în Germania nu a dus la nicio concluzie. Autoritățile de supraveghere nu știau ce se întâmpla în băncile din Germania aceștia nu s-au considerat responsabili pentru că au crezut că numai autoritățile fiscale au răspundere în acest sens. S-a spus că numai autoritățile fiscale sunt um, responsabile de acest caz, pentru că autoritățile de supraveghere bancară au alte răspunderi. În 2015, uh, o, o filială a unei bănci canadiene, Maple Bank, a trebuit să fie lichidată pentru că mai multe autorități fiscale au spus că declarațiile fiscale fuseseră false. Și prea târziu s-a ajuns la concluzia că uh, frauda financiară este o problemă legată de insolvență. Cum ex s-a bazat pe două, doi piloni. Legislația încălcată este legislație fiscală, dar instrumentele folosite de autorii acestor fraude sau instrumentele care permit comiterea acestor fraude țin de supravegherea bancară. Michael Hazel, care era atunci șef al diviziei fiscale al Ministerului de Finanțe din Germania, a făcut apel la numeroase bănci pentru a um, verifica situația. Cum se pot uh, verifica totuși managerii băncilor? dacă nu încercăm să evidențiem, să descoperim fraudele financiare comise în băncile lor. Și apoi, 3. Rolul um, titlurilor de valoare și a piețelor financiare. Supraveghetorii piețelor financiare pot uh, să prevină astfel de fraude. Și um, americanii au fost cei care au descoperit această fraudă în Germania, nu autoritățile fiscale germane. În primul rând, un avertizor a furnizat informații în 2007, dar nu a primit nici o, un răspuns. S-ar fi putut identifica acest volum mare de Uh, tranzacții implicat în cum ex numai prin uh, analizarea numărului de tranzacții din ziua respectivă. Și dacă s-ar fi uh, investigat motivele din spatele acestui volum mare, s-ar fi identificat și aranjamentul. În uh, ancheta noastră parlamentară am observat că supraveghetorul german, Barfin, nu a fost informat de diferite încercări ale Ministerului de Finanțe de a opri cum ex. Deci a continuat să autorizeze crearea unor fonduri de investiții, al căror singur scop era acela de a efectua activități CUMEX. Dacă Barfin ar fi fost um, informat de Ministerul de Finanțe, ar fi putut să prevină crearea acestor instrumente care mai apoi au fost cheie în tranzacțiile CUMEX. Și dați-mi voie să folosesc o comparație. Barfin ar fi putut să um, oprească criminalii, să oprească autorii, împiedicându-i să cumpere arma crimei. ESMA, de asemenea, a fost implicată uh, și a trebuit să uh, asigure integritatea piețelor financiare, dar integritatea piețelor financiare este subminată în momentul în care se creează numeroase fonduri numai în scop de fraudă financiară. Și apoi, rolul supraveghetorilor din domeniul uh, asigurărilor. Acțiunile deținute de companii de asigurări din Germania au fost și ele folosite în cum ex și cum cum beneficiarul care trebuie să colecteze dividendele pentru un anumit uh, stoc pentru uh, anumite acțiuni nu a fost posibil de identificat în această uh, schemă. Și um, Sperăm uh, că dumneavoastră puteți faceți mai multă lumină în rolul companiilor de asigurări în acest sens. Și un ultim aspect. Niște informații esențiale pentru dezvăluirea scandalului Cumex, la fel cum a fost și cazul uh, Panama Papers sau LuxLeaks, a parvenit procurorilor și autorităților prin intermediul avertizorilor. Acest lucru ne arată cât de importanți sunt avertizorii în lupta împotriva uh, criminalității organizate. Pentru a încuraja oamenii să se adreseze autorităților sau publicului cu astfel de informații, e nevoie de o mai bună protecție a avertizorilor și colegii dumneavoastră din Comisia Jurii se luptă pentru asta. Acum uh, și în Germania, însă acum în Germania însă măsurile merg în direcția opusă, iar acest lucru este inacceptabil și mă întreb până la urmă cui Uh, țin parlamentarii noștri parte. Aștept întrebările dumneavoastră și abia aștept această dezbatere. Vă mulțumesc foarte mult. Thank you very much uh, to Dr. Schick, who will be connected with our eight. Mulțumim foarte mult domnului Schick, care va fi conectat uh, cu noi până la ora 8 și apoi dau cuvântul domnului uh, Spengel. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului, aș dori să vă mulțumesc pentru invitația noastră foarte amabilă și având în vedere că este vorba de un subiect foarte tehnic și juridic, o să-mi țin discursul în germană. Vorbim despre fraudă cu dividendele. Este vorba de tranzacții care sunt executate în jurul datei plății dividendelor. Dividendele sunt vândute sunt vândute în stilurile cum-cum sau cum-ex. Dacă vorbim despre cum-ex, pe, în general, publicul le amestecă, de aceea o să le tratez separat. Prezentarea aceasta se referă doar la situația din Germania. Pot să vă răspund după aceea la întrebări cu privire la dimensiunea europeană a acestui um, scandal. Um, situația din Germania a vizat persoan, perioada până în 2011 în care uh, dividendele au fost uh, um, transferate, obținându-se rambursări din mai multe părți care au um, fraudat bugetul uh, național. De aceea m-am referit la un furt uh, uh, din punct de vedere al impozitelor. vorbim despre un sistem destul de complex pe care autoritățile um, fiscale nu l-au observat. Este vorba de devierea de bani um, care până la urmă este mm, uh, rambursat uh, fictiv de la stat și de asemenea băncile care mm, uh, emit aceste certificate sunt și ele fraudate. Uneori este vorba de mai multe certificate care sunt emise, în primul rând persoane care deține acțiunile și apoi un alt certificat este emis persoane care vinde descoperit deci, până la urmă, este vorba de niște tranzacții care sunt ilegale. Acest lucru a fost confirmat de mai multe ori. În ceea ce privește pagubele fiscale, tipul acesta de vânzare a certificatelor face uh, ca băncile implicate să nu știe care este statutul acestor tranzacții. Nu voi vorbi, vorbi aici despre o lacună legislativă, ci m-aș referi mai degrabă la o zonă gri care a fost uh, exploatată fără scrupule de um, mai multe persoane um, criminale. Din 2005 până în 2011 uh, au fost deturnate uh, peste 50 de miliarde de euro și vorbim despre o cifră um, indicativă. Din 2012 uh, această deficiență în sistem uh, s-a încheiat și În acest moment, uh, băncile au o viziune globală a ceea ce se întâmplă în ceea ce privește um, emiterea de astfel de certificate. S-a înființat o comisie de anchetă specială în Bundestagul German din 2016 și în prezent aceasta își uh, trage concluziile și acestea sunt destul de surprinzătoare. Este vorba de niște interese ascunse politice, dar și de lacune la mecanismele de control și uh, Uh, de implicarea mai multor uh, federații de lobby-uri. Deci mai multe interese sunt implicate și ne-a trebuit um, peste 10 ani pentru a încerca să acoperim această lacună legislativă, pentru că primele informații ne-au parvenit uh, abia în 2002. Ministerul um, Germană de Finanțe ne-a explicat că până în prezent nu se poate estima concret uh, prejudiciul adus contribuabilor. În ceea ce privește uh, taxa pe uh, capital, um, sunt um, um, mai multe departamente care se ocupă, chiar dacă ele fac parte din același minister. Deci, deocamdată, chiar nu putem să estimăm concret prejudiciul pentru contribuabili. În plus, Ministerul German de Finanțe a consultat grupurile bancare pentru a vedea cum, cum se face că băncile au putut să meargă atât de departe cu un sistem care nu funcționează. Și, în sfârșit, în 2009, S-a făcut o estimare a deficiențelor de către Ministerul de Finanțe ca urmare a scandalului uh, Cum-Ex. Însă nu e destul. Până în prezent, și deja sunt 40 de ani de când în Germania apar astfel de activități uh, uh, denumite cum cum. Se bazează pe următorul lucru în Germania există fonduri de pensii sau alte tipuri de fonduri care nu au sediul la noi în țară, iar dividendele sunt vândute sau împrumutate prin intermediul unor bănci uh, cu câteva zile înainte de uh, perceperea taxelor, după care sunt vândute din nou. Ce e interesant pentru activitățile um, pentru persoane vizate uh, în uh, cadrul cum este că exploatează lacunele din um, legislația germană. Faptul că uh, prin aceste, că beneficiază de o rambursare, însă prin aceste vânzări, de fapt este vorba de un um, um un proces um, ilegal, pentru că uh, prelevările, deci taxele se percep o singură dată, însă rambursările se fac de mai multe ori uh, problema este legată de uh, lacune legate de deținerea acestor titluri, acestor acțiuni și plata dividendelor. Ar fi trebuit, de fapt, acum multă vreme să verificăm uh, aceste tranzacții pentru că prejudiciile pentru contribuabile din 2001 până în 2016 ar fi undeva între 50 și 80 de miliarde de euro în funcție de uh, taxa pe randamentul capitalurilor. Uh, Ministerul de Finanțe în ultimii ani a trebuit să se confruntă cu o serie de declarații uh, false, au fost și probleme parlamentare și în 2016 ministrul a încercat să blocheze aceste uh, tranzacții. Dacă ne uităm ce s-a întâmplat în trecut, uh, nu este totul încă clar, sunt mai multe zone de umbră și încă se poate eluda legislația pentru că nu au fost corectate toate lacunele. Până la urmă, despre ce avem, despre ce se de ce avem nevoie? Avem nevoie de o guvernanță financiară bună pentru ca uh, Um, autoritățile să poată identifica dintr-o fază timpurie astfel de practici și trebuie să se schimbe și uh, perceperea, um, um, percepția despre modul în care se percep uh, taxele pe capital și de asemenea trebuie să, uh, să examinăm și aspectele judiciare Uh, și să vedem uh, mai îndeaproape cum funcționează piața de capital în Europa, pentru că astfel de tranzacții au avut loc în mai multe state din Europeană. Vă mulțumesc pentru atenție! Vă mulțumim foarte mult și ultimul uh, vorbitor în această parte de introducere va fi domnul Shrem, însă avem trei uh, vorbitori plus domnul Zaleschi de la Panorama care uh, vor putea răspunde și la întrebări. Vă mulțumesc, uh, doamnelor și domnilor uh, eurodeputați. În cadrul uh, proiectului corectiv am examinat așa numitele Cumex Files. Am avut 40 de jurnaliști din mai multe state europene care timp de 9 luni au anchetat cel mai mare caz de fraudă fiscală din Europa. S-a spus, e vorba de cel puțin 55,2 miliarde de euro care au fost deturnate. În 2007 deja am uh, constatat că existau 31 de miliarde care fuseseră uh, deturnate prin uh, mai multe um, tranzacții din um, această schemă. Uh, domnul Spangel a lucrat împreună cu noi și atunci noi ne-am gândit dacă nu cumva și alte uh, state ar fi afectate de acest jaf fiscal uh, și dacă da, care ar fi daunele și care ar fi entitățile implicate. Așa că timp de 9 luni am anchetat și am fost și noi surprinși de rezultatele anchetei noastre în Germania. Cel mm, pe lângă Germania mai erau 11 alte state vizate. Franța, Belgia, Italia, țările de jos, Belgia, Austria, Elveția, Danemarca, Finlanda, Norvegia și Suedia. După cum am spus-o la început, prejudiciul, după părerea noastră, este de cel puțin 55,2 miliarde de euro. Și uh, aici vorbim despre sume minime. Uh, pragul acesta poate fi depășit. Apoi, um, autoritățile fiscale n-au putut să identifice aceste cauze pentru că informațiile nu erau corespunzătoare. Și uh, noi am um, anchetat așadar și în alte state. În Franța peste 30 de miliarde, în uh, Franța 17 miliarde, în Italia 4,5, în Danemarca 1,7 miliarde de euro, în Belgia 200 Uh, de milioane, 201 milioane. Pentru celelalte state vizate, din păcate, nu avem din, uh, cifre oficiale, nu avem uh, uh, informații mai bune de pe piețe. Uh, informațiile noastre, mă rog, acest tip de um, operațiuni, cum cum, din 2016 n-ar mai fi posibile și totuși în Italia mai au loc astfel de mm, uh, practici de eludare fiscală, pur și simplu s-a făcut un fel de transfer, uh, s-a trecut la niște practici încă și mai uh, agresive. Acum câteva zile am constatat în Germania că se făceau un fel de um, există um, acțiuni fantomă, e o, o noutate și reprezintă cumva o consecință a scandalului Cumex. Același lucru s-a văzut și în cazul uh, acelor ADR. Dar ce se întâmplă în celelalte state europene? Oare există variante ale Cumex care ar putea să fie încă posibile? Și um, oare băncile și instituțiile financiare pot să continue să jecmănească um, autoritățile naționale? Uh, răspunsul este da. Ne-am dat seama că pe piața acțiunilor încă se putea uh, eluda, se putea păcăli fiscul. Sunt practici care continuă și din documentele pe care le avem, acționarii și um, uh, instituțiile financiare continuă în țări ca Franța, Italia, Spania, Norvegia, Finlanda, Polonia, dar și Republica Cehă. Așadar, în prezent, de, în aceste uh, state, încă se mai uh, fură din uh, cuferele statului. Deci uh, furtul continuă. Și ce putem face? În Germania se discută dacă nu cumva ar trebui să se uh, redacteze o lege specifică pentru eludarea fiscală agresivă și din momentul acesta ar exista niște obligații de notificare de îndată ce se bănuiește un caz de fraudă fiscală. Uh, Acum, uh, propunerea um, a dus la multe dezbateri, la multe critici uh, și probabil că o directivă europeană ar fi cea mai bună soluție. Însă, pe lângă acest lucru, mai departe, noi credem că în calitate de jurnaliști ne-am făcut treaba. Rămâne să vedeți dumneavoastră acum um, ce rămâne de făcut, pentru că uh, munca jurnaliștilor de um, investigație de multe ori uh, se confruntă cu multe obstacole și constatăm și neglijența și proastele practici ale autorităților. Iar în această situație nu găsim o excepție. În 2015 uh, am avut um, acces la o bază de date OCDE care viza practicile CUMEX, însă mult mai târziu au putut um, autoritățile germane să facă ceva în acest sens. Și apoi um, entitățile care au uh, jecmănit statul german au luat-o de la capăt fără să fie descoperite. Dacă am fi primit informații mai bune mai devreme printr-un sistem de schimb de informații mai uh, stabil și mai eficient, am fi putut să descoperim asta mai devreme. Deci ne trebuie informații mai bune, pentru că aici este vorba de acțiuni um, Uh, infracționale uh, care, în detrimentul um, bugetului public. Uh, însă constatăm că în acest moment nu există o voință de a pune la punct niște instituții care să se ocupe și să pună capăt acestor um, practici fiscale. După părerea noastră, Europa avea nevoie de un fel de FBI financiar. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Acum trecem la discuția cu membrii. Știți care sunt regulile. Fiecare vorbitor are în un uh, interval de 5 uh, minute și uh, în total uh, 2 minute pentru întrebare. Vă rugăm așadar să vă asigurați că împreună cu răspunsul terminăm în 5 minute pentru că altfel nu o să putem să uh, permitem tuturor vorbitorilor să vorbească. În primul rând, uh, o luăm uh, la rând cu grupurile politice nu știu dacă avem șef de delegație sau dacă pur și simplu numele de pe listă sunt cele care vor adresa întrebări. De fapt, primul vorbitor sunt chiar eu, așa că dați-mi voie să încep cu o întrebare. Una se referă la Cumex și cealaltă la Cumcum. Cât despre Cumex, tot nu înțeleg cum se poate ca în secolul 21 să se întâmple așa ceva, pentru că sunt sigură că companiile um, care plătesc dividendele o fac o singură dată. De ce este așa de greu uh, să aflăm cine trebuie să primească dividendele și uh, aceștia să fie și singurii care să poată primi certificatele fiscale spre rambursare? Deci cum se poate? Pentru că uh, avem situația în care autoritățile fiscale consideră că uh, aceeași, același bun, aceeași acțiune este deținută de două persoane diferite. Puteți să-mi explicați de ce la nivelul plății de dividende se poate, este posibil așa și nu se poate la nivelul rambursărilor uh, fiscale? Iar la cum cum mă întreb dacă este aceeași practică ca și așa numita spălarea dividendelor sau a cupoanelor și dacă da, din câte înțeleg, în uh, dreptul german nu este posibil. Deci, practic, este vorba de o interzicție care este ilegală. Vreau să-mi confirmați dacă este adevărat și vreau să Vă întreb dacă aceeași practică este adoptată și de mai multe state sau dacă uh, această spălare de uh, dividende sau uh, de cupoane este considerată o practică legitimă, uh, legală. Acestea sunt întrebările mele. Acum, cei care să-mi răspundă, vă rog să vă încadrați în cele 5 minute. So, Mr. Chairman, I... Domnule președinte, o să încerc să răspund în limba engleză, pentru că nu este un răspuns prea tehnic. Uh, M-ați întrebat în primul rând cum se poate să se dea rambursare de, de două ori pe dividendele respective. Vreau să vă spun că e foarte importantă data la care uh, acțiunile sunt tranzacționate, respectiv uh, se, se finalizează tranzacția respectivă. În funcție de țară există uh, o perioadă între una și trei zile. Deci rezoluția dividendelor are loc în acest interval de trei zile. Este clar că proprietarul legal al uh, acțiunilor este cel care se găsește în această poziție în momentul rezoluției uh, dividendelor, în acel moment. E, acțiunile tranzacționate au fost uh, tranzacționate cu dividende cum, dar prin vânzare short. Și asta înseamnă că există un decalaj față de ziua de rezoluție a dividendelor. În acel moment avea avut loc o compensare a acelui dividend numit manufactured, adică artificial, iar acesta nu a făcut, nu a făcut obiectul unei taxe pe dividend. Astfel că banca a emis o a doua rambursare a dividendului nu, neștiind că este vorba de un dividend creat artificial prin această vânzare short. E vorba de o lacună tehnică care a persistat în uh, Germania, iar în Danemarca, în Danemarca s-a oprit această situație în 2012. În Germania însă situația s-a perpetuat. Pe când în Danemarca uh, a existat o singură bancă care putea să emită respectiv să finalizeze tranzacționarea dividendului. În Germania au fost necesari 10 ani pentru a închide această lacună. La Cumcun uh, este aceeași situație. E vorba de aceste rambursări ale dividendelor. Aici lacuna încă nu s-a uh, nu a fost eliminată pentru că dacă se schimbă proprietarul, ă, taxa, ă, ă, suma plătită nu este plătibilă de taxe. Vă mulțumesc foarte mult. Urmează domnul Peter Simon. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și eu vin din Mannheim, domnule Sprengel și vă vorbesc direct în limba noastră comună, în germană. Și vă adresez și eu o primă întrebare. S-a văzut cât este de complex acest uh, sistem. Dumneavoastră ne a spus că până la urmă s-a ajuns la acest uh, furt de 55 de miliarde. Puteți să ne lămuriți mai bine cum s-a ajuns la aceste cifre? Care a fost metoda de calcul? Ca să încercăm să înțelegem mai bine. Apoi o a doua sau poate a treia întrebare. Uh, apoi, în primul rând, a doua întrebare pe care o adresez profesorului uh, Sprengel. Uh, vorbesc, vorbim despre Big Four, acele mari, patru mari companii de consultanță financiară, arhii cunoscuți. De altfel, sunt oare indicii cum că s-ar fi implicat în aceste operațiuni de tip Cumex? Și a treia întrebare, tot către Gerhard. Toate persoanele implicate în anchetă și care au făcut declarații au spus că cumva, și mă refer aici la ancheta de la Parlamentul German, toți aceștia au spus că nu era vorba numai de situație din Germania, ci că și în alte state s-a petrecut așa ceva și că lucrurile ar fi putut fi evitate. Uh, și mă uh, adresez având în vedere că ai făcut parte din această comisie de anchetă, de ce lucrurile nu s-au petrecut altfel? Mulțumesc foarte mult! Am să răspund și eu în, uh, în limba germană lui uh, Peter Simon în ceea ce privește cumex și pagubele înregistrate. Cât privește tranzacțiile acestea, avem date și statistici de la organismele care se ocupă de dividende pe perioada 2005-2011 în speță. Am reușit să vând, identificăm cei care au, văzut, au, vândat, au vândut uh, descoperit sau short uh, și am văzut care este perioada despre care vorbim chiar dacă încă din anii 90 în Germania existau astfel de tranzacții de tip cum ex. Iar datele pe care noi le-am uh, primit, le-am compilat și agregat. Deci aici e vorba de o medie, o medie pur și simplu. Ei bine, astfel am ajuns la concluzia că pentru perioada 2001-2016, cum am făcut am împărțit lucrurile între proprietari uh, germani, respectiv străini. Pentru că chiar dacă unii nu se găseau așadar în Germania, ei uh, au uh, mers pe linia cum, cum. Știm bine că există acorduri de dublă sau respectiv dublă neimpunere și de asemenea că Uh, bineînțeles, se impună, se impună anumite taxe pe profit care au fost astfel eludate și am ajuns uh, la mai multe miliarde de euro. Dar cum am ajuns la 31 în total pentru Germania? Am uh, combinat mai multe date de la tranzacțiile cu MEX, 7,2 miliarde și așa cum au spus și colegii, Ehm, poate că, ok, 50 de miliarde este prea mult, eh, așa cum s-a vehiculat în presă. Și am ajuns la o linie mediană de vreo 30. Am considerat că cam aceasta ar fi uh, daunele. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste informații, dar vreau să vă spun că noi, practic, am analizat toate tranzacțiile de acțiuni din afara Germaniei, profitând de sistemul nostru, dar încă o dată sunt uh, evaluări uh, uh mai degrabă conservatoare. Uh, eu cred că am fi putut să mergem mult mai departe dacă ar fi fost să calculăm cu adevărat toate tranzacțiile respective. Domnul Șpert, mulțumesc. Ați vorbit despre rolul organelor de control. Da, dar să știți că investitorii înșiși uh, prezintă o serie de garanții ei înșiși și uneori fac obiectul unor inspecții și uh, controle. Dar, bineînțeles că nu totul este verificat. Sunt uh, mișcări și acțiuni care poate sunt la marginea legalității, dar nu sunt verificate în mod sistematic. În orice caz, nu, noi nu am dorit și nu am putut să verificăm totul în cadrul acestor uh, tranzacții. Să zicem că cine nu, nu a fost prins uh, a scăpat, pur și simplu. Apoi s-a mai vorbit despre dimensiunea europeană a anchetei pe care noi am uh, efectuat-o. Da, nu se mai aude nu se mai aude legătura cu Germania. Din partea ECR nu mai este nimeni, dar din partea ALDE e cineva care dorește să ia cuvântul. Domnul Clintz, vă mulțumesc. Da, trebuie să vedem că astăzi în zona euro și în statele membre se întâmplă și ce se întâmplă. PIB-ul este tot timpul fraudat, pierde tot timpul din valoare. Vorbim aici de zeci de miliarde, dragi colegi. Atâtea s-au pierdut. Și aflăm uh, numai despre uh, fraude și despre pierderi, mai puțin despre câștiguri. Este o catastrofă, pur și simplu. Ca și pentru criza din 2008, vedem că iarăși apare o rețea de infractori care cumva au reușit să dea o mare lovitură. Lovitura secolului. Cum să facem ca aceste lucruri să nu se mai repete și în viitor? Îmi pun întrebarea. Și mă mai întreb și vă întreb, Numărul 1. Cine a profitat imediat, instantaneu de aceste fraudă? Consultanții financiari, acționarii, băncile sau un grup oarecare de persoane care sunt principalii beneficiari ai acestei scheme. Și apoi trebuie să ne asigurăm că independent de uh, sentințele care cu încetul cu cetul vor fi pronunțate, trebuie totuși să înțelegem cum a funcționat sistemul și cine au fost cei care au colaborat și au, s-au implicat. Uh, adică oare băncile au intrat în acest uh, joc și dacă așa stau lucrurile, băcile acestea ar trebui să fie interzise, adică să nu mai aibă posibilitatea să mai funcționeze în sistemul bancar, uh, să nu se mai repete, repete așa ceva. Vânzarea uh, short, se spune că e bună, că e propice pentru piață, că asta este piața, dar n-am putea oare, ok, nu să uh, interzicem aceste tipuri de tranzacții short, ci cel puțin să le limităm, să le circumscriem. Uh, în Europa avem o problemă. Domnul președinte, întrerupe, dacă tot întrebați atât de mult, nu mai avem timp pentru alți colegi. Vă rog frumos. Atunci, bun, ultima întrebare. În ceea ce privește ultimul aspect, Uh, E vorba de uh, taxe și impozite. Știm foarte bine că în Europa statele membre uh, sunt suverane în această materie. Nu cumva e nevoie totuși de o armonizare a situației și pe acest plan al fiscalității? Domnul Schoem, o să încercăm să ne împărțim răspunsurile la întrebări. S-a vorbit aici despre bănci, despre gestionari de patrimoniu, despre investitori tot felul de persoane, așadar, care investesc și care gestionează acești bani și acest patrimoniu. Cu toți au fost implicat. Cât privește interzicerea uh, unei profesii sau unei activități de acest gen, sunt persoane care au ajuns la tribunal, uh, chiar și avocați, avocați de afaceri, sau mm, pronunțat uh, sentințe și se va mai întâmpla asta și în continuare, probabil că aceste persoane își vor pierde licența și capacitatea de a mai profesa în acest domeniu. Domnul Schwengel, în ceea ce privește vânzarea aceasta descoperită, short sale, mă asociez și eu uh, colegilor, uh, într-adevăr, uh, E vorba aici de abuzuri care sunt efectuate și care duc la pierderi foarte mari. Cum să împiedicăm acest gen de operațiuni? Se pune întrebarea, însă însă cel mai mult eh, și cel mai bine este să menținem stimulentele fiscale, dar există probleme de sunet și interpreții nu au tot. Domnul Spengel continuă, trebuie să eh, nu mai existe această tentație și chiar stimulente de eh, a se deda la fraudă Uh, sistemul trebuie să fie unul foarte clar și să nu cădem în păcatul căutării de uh, țapii spășitori. Într-adevăr, să ne gândim la cum se poate reforma sistemul. Și e vorba de întregul sistem, bineînțeles, de impozitare a veniturilor, a capitalelor, dar nu despre asta e vorba. Ce se întâmplă este că s-au facturat uh, 50, 155 de miliarde într-un an, uh, bani care au fost pierduți, fraudați. Este un scandal. Noi știm că aceste rambursări masive au avut loc, statul le-a, le le le pierdut și asta cu siguranță dăunează întregii Europei. Vă mulțumesc! Din partea GUE, domnul Papanodul. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că putem să discutăm uh, această chestiune. Am menționat subiectul și în plen. Uh, mă bucur că se află și um, experții aici cu noi. Vreau să întreb pe domnul uh, Spenkel un lucru. Mi s-a spus că acest scandal enorm de fraudă fiscală ar fi putut să fie controlat încă din 2001, însă în loc să se întâmple asta, Ministerul de Finanțe din Germania a dat niște date false. Vrem să știm și noi niște, concret cine, când și cum. Și am, aș dori de asemenea să-l întreb pe domnul Schrom în următorul lucru. Ne-ați spus că frauda aceasta încă mai continuă în anumite țare. Ne puteți spune mai multe? Și a treia întrebare, cum s-ar putea închei, în, cum s-ar putea înceta cu aceste lacune care permit astfel de fraude fiscale care sunt săvârșite de bogați în detrimentul multor uh, contribuabili mult mai săraci? A spus că ar fi bine să avem un FBI uh, financiar european dar uh, ați putea să ne descrieți uh, ce tip de, uh, de instituții ar lipsi, unele de control, sau dacă pot statele să descurce singure. Mulțumesc foarte mult. Urmează răspuns. Ja, um, zu Ihrer Frage an, an, an mich. Um, es gab... Voi încerca să răspund întrebării pe care mi-ați adresat-o. În cercurile mediatice. Deja în 97 circulau informații cum că există astfel de tranzacții de tip cum ex în Germania. Și Ministerul de Finanțe din Germania a fost contactat de Asociația Băncilor Germane și informat printr-o scrisoare că astfel de operațiuni se desfășoară în Germania și a fost o problemă și cu privire la certificatele privind câștigurile de capital. Cu toate acestea, o legislație cu privire la aceste tranzacții nu ar putea să rezolve situația la nivel național, pentru că de multe ori se întâmplă din afară. Deci dividendele produse nu ar fi de fapt impozitate în Germania. Această aceste informații au parvenit Ministerului German de Finanțe cu patru zile înainte de Crăciun, în 2002 și în 2006 sau în 2007, legislația a fost modificată și plata compensării pentru dividende a devenit impozabilă în Germania, dar aceste compensații pentru dividende erau impozitate numai dacă plata se făcea de o bancă din Germania. Și toate informațiile nouă ne arată că toate aceste tranzacții au fost făcute implicând actori din străinătate străinătate. Numai în 2012 acest vid legislativ a fost uh, închis, a fost colmatat, recunoscându-se faptul că există fraudă dacă unul dintre certificate este eliberat de uh, compania care ar trebui să plătească impozite. Și însă ne-a luat foarte mulți ani să colmatăm această lacună legislativă. Domnul Schröm, noi uh, am avut o operațiune sub acoperire ca să identificăm aceste tranzacții. Ne-am deplasat și la Londra și am uh, încercat să discutăm cu un trader. Acum avem uh, și documente care ne arată că astfel de operațiuni au loc în mai multe state din Europa. Dacă eu aș fi avut 55 de milioane și aș fi investit, asta s-ar fi întâmplat și asta se întâmplă în continuare și probabil că se vor întâmpla și zilele următoare astfel de operațiuni. Ne-ați întrebat dacă avem nevoie de o instituție la nivel european. Ei bine, noi ziariști am reușit uh, să dezvoluim acest caz pentru că am comunicat între noi, am contactat pe colegii din Danemarca, de exemplu. Eu nu sunt uh, expert în legislația din Danemarca, nici nu știu daneză, dar um, Colegii mei m-au ajutat, însă procurorii sau experții dintr-un anumit stat membru nu pot să-și sune colegii și să spună poți să-mi dai documentele respective. E ca și când uh, șeriful dintr-o anumită zonă îl uh, urmărește pe uh, autorul anumite unei, unei infracțiuni și uh, nu poate să-l oprească la graniță. După ce trece granița, atunci nu poate decât să se uite prin binoclu la el. Practic nu există foarte multă marjă de manevră. Domnul Gigold din partea verzilor. Uh, Mulțumesc foarte mult. Aș do- am uh, mai multe întrebări. În primul rând, domnului Salevski, dar și pentru domnul Spengel și pentru domnul Schröm, dacă doresc să răspundă. Ne puteți da mai multe informații, puteți da detalii precise cu privire la tipurile de actori și dacă vreți să-i și numiți, puteți să-i și numiți, să ne spuneți ce tipuri de jucători au fost uh, implicați în astfel de tranzacții în diferitele etape. A fost vorba de companii de asigurări, bănci, fonduri, ce tipuri de fonduri, ce tipuri de consultanți și vă rog să ne spuneți cu cât mai multe detalii ce tipuri de actori au fost implicați și, doi, dacă nu puteți să ne dați o listă exhaustivă, sunteți pregătiți să ne trimiteți o astfel de listă concepută pe baza informațiilor pe care le aveți la dispoziție. Și apoi, aș vrea să știu de la toți uh, cei trei invitați care au fost legile încălcate. Deci, în conformitate cu informațiile dumneavoastră, care au fost legile încălcate și în ce stat membru și în ce moment precis au fost încălcate aceste legi? Și ultima întrebare pentru domnul Schröm. Sunteți gata sau sunteți pregătiți să ne împărtășiți, să împărtășiți cu Parlamentul câteva dintre materialele pe care le aveți la dispoziție și dacă da, în ce condiții? Mulțumesc! Urmează răspunsurile. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. Uh, ce tipuri de companii, ce actori au fost implicați în toate aceste tranzacții? Ei bine, a fost vorba de aproximativ toată industria financiară sub o formă sau alta. Desigur, în primul rând, ai nevoie de foarte mulți bani. Asta înseamnă investitori privați, cu fonduri foarte multe sau bănci implicate în tranzacțiile cu acțiuni sau bănci care au astfel de vehicule cu scop special. Deci e vorba de persoane care au destul de mulți bani. Băncile au dat împrumuturi, dar nu am știut exact pe ce urmează să se cheltuiască banii respectivi. ca atunci când cumpere o casă. Faci un împrumut pentru o casă și uh, ți se pun foarte multe întrebări. În acest caz s-au uh, împrumutat milioane și băncile ar fi putut să pună mai multe întrebări. Vorbim de acționari, de fonduri fiduciare, de holdinguri foarte mari. și majoritatea actorilor au putut spune că nu știu nimic despre asta, s-au spălat pe mâini, dar înainte de datele cheie s-au acordat foarte multe împrumuturi. Și ni s-a mai spus de asemenea că în Germania companiile de asigurări au primit consultanță juridică și consultanță din partea anumitor experți iar acest lucru le-a ajutat să-și ascundă urmele în anumite cazuri. Iată deci că au fost implicați foarte mulți actori, foarte multe tipuri de instituții financiare, comercianți, trader din Londra care au tras sforile. Și acolo s-au uh, efectuat foarte multe tranzacții. Și iată că s-au exploatat toate aceste lacune. O să vă dau un exemplu. Cazul danez, care acum este negociat la înalta curte din Londra. Deci, puteți să citiți mai multe detalii. Inițiatorii au creat un fond, uh, au creat mai mult de 200 de fonduri de pensii în Statele Unite care au fost implicate în vânzări de acțiuni daneze de tip CumEx. Au avut uh, de asemenea o mică bancă în uh, Germania cu 40 de angajați și pur și simplu au vândut acțiuni daneze ca un fel de joc. Pur și simplu și-au vândut acțiunile între ei și nu s-a întâmplat nimic și au furat 412 milioane de euro din Danemarca. Au primit la Mainz o hârtie din partea autorității fiscale din Danemarca și apoi au mutat certificatele la banca Barclays din Londra. Deci foarte multe țări au fost implicate și de la Barclays. Banii au fost transferați la o bancă din Hamburg, care acum este acuzată de spălare de bani. Deci vedeți ce se întâmplă întâmplă. Ă, toată piața, toate piețele de capital din ă, Europa, dar și din afară, pentru că s-au creat fonduri de pensie americane numai în acest scop. Și iată ce s-a întâmplat și a fost foarte lipsit de transparență pentru că au fost implicate foarte multe părți. În ceea ce privește infracțiunile care au fost comise, activitățile ilegale, care au fost efectuate, eu vă pot spune mai multe despre Germania, pentru că acolo um, s-a investigat frauda financiară ca urmare a acestor acuzații. Cred că vorbim despre bancheri și despre traderi care au acționat la nivel organizat, sistematic și aceste activități încă continuă sub formă de criminalitate organizată. Și aș vrea să mai adaug și eu ceva, mm, domnul Salevski. Au fost într-adevăr implicați terți și cred că acest lucru este valabil și pentru Regatul Unit traderii au încercat să eludeze sistemul și, într-un mod foarte ridicol, chiar amuzant, au folosit Snapchat-ul pe telefoanele mobile. Știți că mesajele de pe Snapchat dispar foarte repede. Au folosit această aplicație ca să uh, dispară foarte repede uh, mesajele. Domnul Mario Borgheții de la ENF, mulțumesc, domnule președinte. Din uh, anchetele în desfășurare și din ancheta procurorilor rezultă că infracțiunea gravă a fost comisă de departamentele de trading și de băncile uh, de investiții următoare: Santander, Deutsche Bank, KBC, Morgan Stanley, Goldman Sachs și încă o bancă. Iată deci că din această anchetă reiese că astfel de infracțiuni de o asemenea amploare au implicat un sector foarte extins din industria financiară europeană. Dar a fost posibil acest lucru numai pentru că aceste bănci au avut o disponibilitate enormă de credite, aceste bănci foarte importante. Deci prima întrebare care apare și pe care vreau să o adresez experților este următoarea. Dacă aceste bănci mari ar fi fost constrânse de o lege care permite sau prevede separarea bancară între bănci de afaceri și bănci pentru persoanele fizice, nu ar fi putut să furnizeze astfel de servicii de amploare acestor fonduri care au făcut niște profituri enorme. Și eu cred că trebuie să ne gândim foarte bine la acest aspect, pentru că autoritățile fiscale din Germania erau la curent cu această situație începând cu 2002. Dar haideți să ne întrebăm următorul lucru. Din perspectiva noastră, din perspectiva europenilor. În această serie imensă de tranzacții în care au fost implicate acțiuni din Germania, Franța, Spania, Italia, Belgia și Danemarca. Haideți să ne întrebăm ce se întâmplă cu autoritățile europene de supraveghere. Ce face această Uniune Europeană care se implică cu atâta atenție, așa cum vedem în fiecare zi în Parlament, în identificarea unor aspecte mult mai mărunte? nu numai că nu-și dă seama înainte, dar reacționează cu o întârziere impresionantă, aproape că dă impresia că există un fel de acoperire la nivel decizional european al acestor infracțiuni extrem de grave. E vorba de infracțiuni extrem de grave și, după părerea mea, este absolut dezamăgitor și îngrijorător acest nivel scăzut de atenție de care dau dovadă organele competente din Uniunea Europeană când vine vorba de reacția pe care ar trebui să o aibă ca urmare a acestor anchete care, repet, au fost inițiate din afara acestor instituții atunci când a explodat toată această situație. Și, așa cum ne spun experții, problema este că această infracțiune continuă sub noi forme și nici măcar nu s-a ajuns la cauza problemei, nu s-a, nu s-a ajuns suficient de în adâncime. Cine mai mai dorește, cine dorește să răspundă, o să vă rog să respectați cu strictețe limita de 5 minute. Cine dorește, deci, să intervină? Domnul Șrâm. A fost o, mai degrabă o declarație. Mie nu mi s-a părut că a fost o întrebare. Întrebarea era implicită și anume, dacă din experiența dumneavoastră, din această anchetă, puteți să ne spuneți ce nu a funcționat la nivelul supravegherii europene. Bun, să, să vă zic mai clar. Ce face Uniunea Europeană dacă nu reușește să apere contribuabilul european de astfel de înșelătorii la o scară atât de mare? Adică ni se fură bani din buzunare și ce face Uniunea Europeană? O întrebare foarte clară și simplă okay, it should be rather directed to the authorities, not, not to... E o întrebare mai degrabă pentru autorități, nu pentru profesori și ziariști, dar dacă doriți să comentați în 20 de secunde, vă rog. Um, wir haben es, wie wir wissen, um, mit Betrug, mit hoher krimineller Energie. Din câte știm, E vorba despre fraude, despre intenție criminală. De, și, din câte știm, există mecanisme de control la nivelul uh, statelor membre, dar nu există neapărat între statele membre și dacă există, acestea nu funcționează neapărat. Mai mult uh, de atât, um, suntem într-o, trăim într-o eră digitală în care orice tranzacție este înregistrată și ne-am uh, uitat la asta am observat că tranzacțiile au trecut printr-un număr mare de țări, inclusiv Regatul Unit. Și este un aspect demn de luat în calcul, mai ales acum în perspectiva Brexitului. Ce se va întâmpla cu aceste bănci? Ce se va întâmpla cu datele uh, referitoare la aceste tranzacții. Credem că vor fi mult mai ușor de ascuns. Și Mă pot referi la Germania acum și vă pot spune că nu există suficiente mecanisme privind um, plata câștigurilor de capital. Deci ar trebui să creăm eventual un grup de experți cu politicieni, uh, cu reprezentanți ai industriei pentru a crea un astfel de sistem solid. Din păcate, nu avem timp. Uh, păcat că întrebarea a fost atât de lungă, dar nu putem face nimic în sensul ăsta. Mai avem PPE și SND. Din partea PPE uh, aveam uh, pe Tom Vanică și cu permisiunea SND vom combina cele două întrebări. Mulțumesc, domnule președinte, vreau să le mulțumesc foarte mult oaspeților noștri pentru prezența lor alături de noi în această seară. Aș avea și eu o întrebare. Probabil că avem deja niște sisteme la dispoziție, dar nu funcționează suficient de bine. Cred că nu putem neapărat să ținem pasul cu aceste tehnologii care evoluează atât de rapid și astfel rămân foarte multe lacune la nivel legislativ. Comisarul Moscovici a spus că, într-adevăr, există resurse și totuși există informații, dar nu există voință din partea statelor membre de a utiliza corespunzător aceste resurse. Și, de asemenea, s-a făcut uh, un apel apel la un schimb mai bun de informații între statele membre. Ar trebui ca informațiile privind dividendele și impozitele pe tranzacțiile transfrontaliere să fie schimbate în mod obligatoriu. Deci întrebarea mea este, ar trebui ca aceasta să fie direcția în care ne uităm, adică să extindem schimbul de informații sau poate că sunt alte aspecte pe care le-am omis. Și o altă întrebare cu privire la bănci. Foarte multe bănci europene au fost implicate în această uh, fraudă, inclusiv Banca Santander. Toate aceste bănci au fost implicate în tranzacțiile CUMEX. Deci întrebarea mea este următoarea. De ce băncile tradiționale de economii au fost implicate în acest scandal CUMEX? Care a fost avantajul pentru ele și cine a beneficiat practic de aceste câștiguri? pentru că e clar că au fost niște câștiguri și vreau să înțeleg care este rolul acestor bănci tradiționale de economii în toată această paradigmă. Se pare că sistemul de control nu a funcționat bine în Germania și întrebarea este de ce nu a funcționat corespunzător. Deci, credem că este nevoie de mai multă activitate, de mai multă muncă pentru a îmbunătăți sistemul de control. Și înțeleg că e un sistem tipic european, dar mă întreb dacă un astfel de sistem există și în Statele Unite sau în Japonia. Cine dorește să răspundă? Nu știu dacă a fost foarte clar. Domnul Tom, Tom Van Dink a avut două sloturi la dispoziție, deci le-am combinat, uh, le-am combinat cu celălalt domnul de lang și de aceea a avut 10 minute. Cu privire la schimbul de informații, desigur, uh, am fi sperat uh, să se poată face acest lucru, pentru că noi și noi ziariști avem rețele internaționale și acest lucru s-a dovedit a fi foarte productiv. Acest schimb de informații, de exemplu, între Germania și Danemarca, a fost foarte util. Acesta ne-a arătat um, cât de Important este schimbul de informații pentru că guvernul din Danemarca nu trimisese informații utile ca răspuns la această anchetă deja de ani de zile. Și atunci când vine vorba de planificarea fiscală agresivă, credem că lucrurile ar trebui abordate diferit la nivel european. Un uh, aspect legat de schimbul de informații, aș dori să adaug și eu ceva în acest sens. Eu aș sugera să se facă acest lucru la nivelul autorităților fiscale. Asta datorită celor implicați. În ceea ce privește băncile implicate în aceste tranzacții, dacă e vorba numai de o bancă de economii sau de depozitare, nu prea are multe de câștigat, dar atunci când sunt implicate acțiunile, problema este că ești răspunzător dacă nu declari corespunzător impozitele. Problema a fost însă că aceste bănci au tranzacționat propriile acțiuni, deci a fost greu de identificat aceste tranzacții și apoi am mai observat că finanțarea acestor acțiuni comune nu a făcut obiectul unui impozit, ci s-a cerut o parte din profitul obținut pe acestea. Și un alt aspect legat de schimbul de informații, domnul Schrum. Pe 18 octombrie, Spania și Franța au aflat prin intermediul nostru al ziariștilor că de fapt fuseseră victime ale tranzacțiilor cum cum și cum ex. Știm asta din documentele care au fost puse la dispoziția autorităților atunci ne întrebăm de ce statele membre, statele nu au putut să afle ele însele toate aceste informații, ci au trebuit să le afle din, de la jurnaliști. Asta arată niște probleme la nivelul schimbului de informații în Uniunea Europeană. Este însă o problemă specifică Europei? Nu. Tranzacții de tip cum ex au avut loc și în Africa și în Japonia. Nu se întâmplă numai pe un anumit continent sau între anumite granițe. Într-adevăr, asta nu ajută, dar este totuși o problemă globală. Pervanș Perez. Vă mulțumesc foarte mult, Pervanș Beres. Mulțumesc. Atunci când ne spuneți că a fost nevoie de 10 ani pentru a se corecta anumite lacune într-o țară care, în mod normal, are o capacitate administrativă foarte bună. Bineînțeles că ne îngrijorează, dar eu aș uh, reveni asupra condițiilor legate de schimbul de informații. Bun, am înțeles că nu era o situație ideală, pentru că deja de două ori uh, legiuitorul european a încercat să îmbunătățească acest sistem. Însă, Uh, la bază. Cum explicați faptul că o administrație fiscală, cum sunt cele germană și uh, daneză, n-au alertat celelalte administrații fiscale în fața unui risc care fusese clar identificat și al cărui aspect transfrontalier era clar? Și, bun, a spus că unii dintre colegii jurnaliști care au contribuit la anchetă v-au transmis uh, uh faptul că autoritatea fiscală din Danemarca a răspuns foarte uh, puțin, foarte prost, mai ales, inclusiv atunci când uh, uh, primeau cereri de la alte administrații fiscale. În Franța, Senatul s-a ocupat de acest caz, s-a creat în Parlament o comisie de anchetă pentru a uh, vedea cum se pot face progrese, însă uh, pe loc s-a modificat uh, uh, legea finanțelor, avem un proiect în acest sens, pentru a um, impozita la 30% veniturile din vânzarea de dividende către un străin, acesta ne putând primi rambursarea decât după ce aduce o dovadă că este beneficiarul clar al acelui um, Uh, al acelei măsuri. Uh, credeți că este genul de măsură pe care ar trebui să o punem în aplicare și vă gândiți că am putea să reușim fără să avem uh, o armonizare europeană? Și dacă ar fi nevoie, atunci cum, care ați credea că ar fi instrumentul legislativ pe care să-l folosim? Mi-am depășit timpul de vorbire, dar aș dori să mai uh, întreb un lucru. Băncile de depozit nu au fost neapărat beneficiare, dar eu aș vrea să vă întreb altceva băncile sunt totuși supravegheate, îndeaproape, îndeaproape și o monitorizare consolidată. Cum se face că nicio autoritate de supraveghere nu a identificat aceste transferuri, aceste tranzacții care sunt destul de mari în jurul acestor zile d day și cum au putut să permită aceste fraude? Cum n-au văzut nimic aceste autorități de supraveghere? Mulțumesc! Cine dorește să înceapă? Vă rog. Întrebarea dumneavoastră Bine, întrebările noastre sunt toate perfect întemeiate. Nici eu nu înțeleg de ce a fost nevoie de atâta timp pentru a înțelege ce se întâmplă cu aceste tranzacții cu MEX. Și de asemenea nu înțeleg uh, cum de se pot face încă tranzacții cum cum în Germania. Și de asemenea, nu înțeleg nici de ce autoritățile de supraveghere a piețelor financiare nu au, au primit sarcina de a verifica aceste tranzacții și de asemenea nu înțeleg de ce, așa cum s-a observat în ultimele săptămâni, încă mai există documente false care permit uh, rambursarea acestor taxe. Nu înțeleg. Da, trebuie să spun că nu există un mecanism de control care să fie cu adevărat activ pe piață și de asemenea nu există niciun sistem eficient împotriva acestei fraude fiscale. După părerea mea, există un adevărat dezinteres politic pentru tipul acesta de aspecte și m-aș bucura foarte mult, sincer, să se ia măsuri în sfârșit, mai ales măsuri de cooperare, să se facă o, o armonizare sau nu, dar trebuie măcar să se examineze sistemele din statele europene Europene pentru a vedea cum funcționează fiscalitatea în acest domeniu, cum se fac ramburs, rambursările și cum se face că uh, la un moment dat se ajunge să depășească rambursările uh, încasările fiscale. Bun, provoc un pic uh, dezbaterea, dar dacă observăm că avem mai puține încasări fiscale și trebuie să facem mai multe rambursări, până la urmă impozitul nu mai servește la nimic să fie înlăturat. Mulțumesc foarte mult! Ana Gomez. Doamna Berez, dar mai era o întrebare cu privire la soluția franceză care se discută în acest moment în Senat. Dacă considerați că ar putea să reprezinte o soluție, dacă o taxă de 30% la sursă ar putea să reprezinte o soluție și dacă s-ar putea face rambursarea doar dacă deținătorul acțiunii a, arată concret că este chiar beneficiarul uh, acelei uh, acțiuni, acelui titlu. Este o strategie, într-adevăr. O strategie care ar permite să se creeze condiții pentru a se verifica dacă uh, un rabat fiscal sau pentru o rambursare fiscală, într-adevăr se poate verifica, verifica că persoana beneficiară este de bună credință și că poate să demonstreze că este beneficiarul real și că trebuie să beneficieze de această rambursare fiscală. Astfel de mecanisme există uneori în state, dar nu se aplică. Vă mulțumesc și acum Ana Gomes, ultima vorbitoare. Aș dori să-l întreb pe domnul Șric dacă ar putea să ne dea mai multe detalii sau dacă mai este acolo sau oricare dintre ceilalți uh, vorbitori. Dacă ar putea să ne dea mai multe detalii despre rolul supravegherii la nivel național sau european. De exemplu, la evaluările de tip fit and proper. Dacă acesta ar putea să fie esențial pentru oprirea acestui sistem. Și aș vrea să vă mai întreb dacă Germania a interzis aceste pro- practici uh, în 2011. De ce n-a informat celelalte state membre? De ce n-a alertat autoritățile de supraveghere de la nivel european și de la nivel național în state cum ar fi al meu, unde am avut un fel de amnestie fiscală care s-a întâmplat în 2012 și am avut așa numitul tax blackout, un fel de uh, scurt circuit uh, fiscal uh, între 2011 și până 2012 în s-au făcut transferuri către offshore-uri fără niciun fel de um, um, control în anii troicăi. Deci nu, se pare că totul e posibil. Uh, domnul Zaleschi, da, uh, din experiența germană, de baza cercetărilor noastre, de exemplu, am văzut că Bafin, autoritatea germană, știa foarte clar ce se întâmpla, tipul de mecanism care uh, era activat, pentru că până la urmă trebuia să fie uh, o autorizare, o notificare și Știm um, um, din contactele pe care le-am avut că s-a discutat foarte transparent cu autoritatea de supraveghere a pieței, însă aceasta a considerat că ea nu este competentă în chestiuni fiscale și atunci, până la urmă, aceste um, informații n-au ajuns mai departe cumva s-au spălat pe mâini. Exista un fel de uh, zid de nedemolat între cele două părți, partea de uh, bănci, de piață financiară și partea fiscală. Uneori uh, au uh, lucrurile acestea au rămas așa la nivel intern și cred că acest lucru s-a întâmplat în mai multe regiuni din Europa. Bun, de ce nu s-a transmis această informație? Nu pot să vă răspund la această întrebare. Nu putem decât să ne punem semne de întrebare am uh, lucrat cu colegii din uh, Spania și din uh, Franța și am tras semnal de alarmă, am sesizat guvernele acestor state care au, cărora le-am adus la cunoștință acest dosar CUMEX și cred că și alții erau la curent. Acum, de ce nu s-a făcut nimic? Nu știu. Trebuie însă să mai uh, subliniem un lucru de partea noastră. Știu că a fost o solicitare de asistență juridică uh, de la Germania către Spania. Existau suficiente documente și probe cu privire la Santander, această bancă. Se știa că aceasta avea un rol suspect și Germania a cerut Spaniei să investigheze situația și Spania a considerat că era, mă rog, era vorba de niște acuzații destul de grave pentru Banca Santander. Pur și simplu autoritățile uh, spaniole au transmis întrebarea au primit întrebarea, dar nu nu s-a răspuns niciodată, s-a pierdut cumva în meandrele administrative cumva ne, ne întrebăm uneori dacă într-adevăr se dorește obținerea acestor informații. the exchange of views. Bun, încheiem um, uh, acest schimb de opinii, dar înainte aș dori să le mulțumesc foarte mult uh, vorbitorilor noștri, domnul și care um, a fost în transmisiune de la Bundestag, domnul Spengel, domnul uh, Schrem și domnul Zalewski. Vă mulțumim foarte mult uh, că ați venit alături de noi și pentru informațiile importante. Cred că concluzia principală din păcate, este că tot ce s-a putut uh, neglija s-a neglijat într-o manieră așa de flagrantă încât nici oaspeții noștri, uh, nici oaspeții noștri distinși nu le vine să creadă. Și bineînțeles că nu putem decât să facem apel la o cooperare consolidată, mai bună cu statele membre și între statele membre și Uniunea Europeană. Însă am să-i dau acum uh, co-președintelui meu uh, mulțumesc, Petru, este uh, fascinant să vedem cum putem să pierdem așa de mulți bani publici, așa de simplu. Ce este mm, încurajator este că s-a observat că la nivelul Consiliului directiva DAC pare să reflecte un interes de a se introduce un schimb de date mai amplu. Acest lucru, până la urmă, totuși constatează cu capacitatea scăzută de implementare, însă în încheiere este încă o dovadă pentru mine că sistemul nostru fiscal este depășit și nu este potrivit pentru secolul 21 uh, chiar chestiuni foarte simple și că e important să găsim soluții mai bune aceste soluții mai bune poate să nu depindă la fel de mult uh, de țările membre, ci eventual uh, să țină cont de un tablou mai de ansamblu. Încă o dată vă mulțumesc uh, și participanților, dar mai ales vorbitorilor și ne vedem la o altă reuniune tax 3. A fost o seară foarte interesantă. Noapte bună!